Este vorba despre cazul editorilor dispăruți din Hong Kong. We start with the authors. First speaker, Mr. Să dau cuvântul autorilor și, în primul rând, domnul Buticofer pentru două minute. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Cazul celor cinci editori din Hong Kong este un motiv de mare îngrijorare mai ales pentru că acest caz în care persoane întâi dispar și după aceea în circunstanțe misterioase apar din nou în China, nu se limitează la acești cinci editori. Este vorba, de exemplu, și de un fost uh, editorialist din Southern, de la Southern Metropolis Daily, Li Hin, sau e vorba și de fiul a două, doi activiști, doi uh, activiști în domeniul drepturilor omului. Eu cred că noi, Parlamentul European, trebuie să exprimăm foarte clar că această practică aparent la scară largă al disparițiilor și răpirilor către China este absolut inacceptabilă. Vreau să atrag atenția asupra faptului că doi dintre cei cinci editori sunt cetățeni a două state europene din UE și de aceea și pe noi, ca cetățeni europeni, ne interesează profund acest caz. Cred că autoritățile chineze vor să se amăgească. Există un proverb chinez vechi care spune că piatra pe care o ridici îți va cădea chiar pe picioarele tale. Așa mi se pare că se întâmplă și în cazul acesta. Ceea ce se practică în China, de către China este un, o lipsă de respect față de autonomia dreptului Hong Kongului și este o negare a principiului o țară, două sisteme și subminează respectabilitatea Chinei. Trebuie să atragem atenția Chinei că astfel China și-a opus regulilor internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Corao, un minut. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Faptele ne spun că în China cine vorbește deschis e din ce, sunt din ce în ce mai puțini, iar cine publică și mai puțin. 2016 exista, a existat o politică foarte importantă în China despre libertatea de cenzură și imediat uh, persoanele care, care participă la așa ceva sunt puse în afara legii. Același lucru se întâmplă și în Hong Kong. Textele au fost imediat cenzurate pentru că atacau cu Republica Populară. În, cu ocazia aniversărilor între relația UE-China și uh, parteneriatului strategic, Cred că este momentul ca Uniunea Europeană să, aprofund, să aprofundeze legăturile uh, comerciale numai dacă se fac îmbunătățiri tangibile și vizibile față de drepturile omului. Uniunea trebuie să se implice pentru ca democrația și statul de drept, dar și independența magistraturii, transparența și libertatea de exprimare sunt îmbunătățite. Trebuie să nu mai fim indiferenți. Nu se poate să rămânem indiferenți după aceste evenimente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Panțeri, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele patru luni s-au pierdut urmele celor cinci editorialiști din, uh, editori din uh, Hong Kong, Yu Minhai și Li Po, sunt cetățeni suedezi și britanici. Toți cinci au fost sequestrați de autoritățile chineze din motive politice și aceste dispariții sunt de fapt foarte mult legate de publicarea unor opere critice față de guvernul de la Peking. Li Po a fost uh, chiar uh, răpit pe, pe teritoriul Hong Kong, ceea ce este o nouă încălcare a drepturilor omului. Dar uh, o altă îngrijorare foarte mare vine de la lipsa de acțiune de la autor- a autorităților și uh, a non-respectului de uh, autonomie politică între Hong Kong și China, o țară, două sisteme îngrijorarea pentru cele două, doi, pentru cei doi cetățeni europeni, dar și pentru ceilalți trei editori, trebuie să ne arate că există o cenzură foarte mare în continuare față de libertatea de exprimare în China și că este momentul ca Uniunea Europeană să sublinieze această chestiune direct în fața autorităților chineze. Mulțumesc! Îmi cer scuze, nu pot să accept cartonașe albastre pentru că suntem foarte în întârziere. Următorul vorbitor, domnul Kelam. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. În ianuarie, mii de persoane au protestat la Hong Kong pentru a-și exprima îngrijorarea în legătură cu dispariția cinci librari și editori independenți. Se spune că au fost duși în China continentală împotriva propriei lor voințe și aceasta a provocat îngrijorări pentru mulți din cetățenii din Hong Kong în legătură cu starea lor și sănătatea lor. Hong Kong are autonomie după sistemul o țară, două sisteme și aceasta permite libertatea de exprimare și libertatea cetățenilor de acolo. Am dorit să reamintăm, reamintim autorităților din Hong Kong că independența jurnaliștilor, a editorilor, a blogărilor trebuie să fie menținută. Cerem de aceea să pună capăt încălcărilor uh, drepturilor omului și altora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Belder, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În faza de pregătire a acestei dezbateri, am citit uh, South China Morning Post, ziarul, și se spunea că cea mai rapidă cale să ajungi din, uh, din Hong Kong, să traversezi granița și să ajungi în China, este să deschizi o editură. Eu aș spune că uh, și fără, că se poate face acest lucru și fără documente de călătorie. Asta s-a întâmplat în cazul unei, uneia dintre persoanele care a dispărut uh, anul trecut. Um, mâna lungă a Beijingului ajunge foarte departe, ajunge până la Hong Kong și trebuie să fim foarte atenți cu uh, regimul uh, chinez iar acest ziar despre care v-am spus este unul critic și independent și trebuie să își poată desfășura activitatea nestingherită. Se încalcă în mod flagrant, flagrant sistemul o țară, două sisteme. Din cauza intereselor concurențiale ale statelor membre, noi suntem dezbinați și asta îi dă Chinei posibilitatea să dezbine și să conducă. Doamna Sanchez are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Drepturile omului uh, sunt indivizibile și inalienabile. Asta înseamnă că ele trebuie să se îndeplinească ținând cont de toate drepturile, nu de unul da și de altul nu, în funcție de interesele noastre. Din păcate, rezoluțiile în regim de urgență de aici uh, fac această greșeală să răspundă anumitor interese politice. Hong Kongul uh, este un teritoriu autonom cu un statut special în cadrul Chinei. Uh, același lucru se aplică aliaților și autorităților sare. Trebuie să denunțăm aici problema deteriorării drepturilor și a libertăților în Hong Kong, așa cum arată dispariția acestor editori. De asemenea, trebuie să reamintim că homosexualii se confruntă în fiecare zi cu bariere cu care nu se confruntă heterosexuali. Este vorba de o încălcare a drepturilor omului și aici. Există peste 320.000 de femei imigrante care lucrează în servicii casnice și care o fac în condiții de semisclavie pentru că nu există norme care să le garanteze drepturile și aceasta este o încălcare a drepturilor omului. Să lăsăm deoparte cinismul când vorbim despre drepturile omului și să le susținem pe toate dintr-o dată. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Faria, vă rog, un minut. Președinte, cinci eh, jurnaliști și editori care au publicat opere critice la adresa regimului chinez au, chinez au dispărut în Hong Kong în ultimele luni în mod misterios, ca într-un roman al Agatei Christie. Și China, iată, s-a adoptat acest model, o țară, două sisteme pentru Hong Kong, pentru a se menține libertățile în Hong Kong, care nu există în restul Chinei. Dar după mm, noua putere din 2012, iată, s-a început o persecutare a editorilor în Hong Kong. Iar această dispariție a, celor, a editorilor de acum depășește orice limită, iar ingerința Chinei în fosta colonie britanică nu are limite. Acum Uniunea Europeană trebuie să sprijine societatea civilă a Hong Kongului care s-a luptat uh, cu mult curaj pentru a-și menține libertățile și identitatea culturală și trebuie să arătăm regimului chinez că aceste principii nu cad în fața intereselor comerciale și, ale, și a statutului de economie de piață. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat lista vorbitorilor autorilor. Acum dau cuvântul grupurilor politice. Domnul Venta, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. China are probleme. Creșterea economică este mai înceată ca în ultimii cinci ani, iar alegerile în Taiwan au fost uh, câștigate de un uh, democrat care dorește să diminueze influența Chinei în Taiwan și cei cinci editori au dispărut, au fost răpiți pentru că au scris uh, articole critice în față de uh, guvernul de la Peking. În ianuarie, mii de oameni au ieșit uh, pe străzi protestând împotriva răpirilor și altor practici similare. Despre ce vorbim aici e despre libertatea Hong Kongului și despre regula o țară, două sisteme. În rezoluția sa, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de ceea ce se întâmplă și cerem autorităților din China și din Hong Kong să investigheze. Domnul Leinen are cuvântul acum un minut. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Conformitate cu principiul o țară, două sisteme și articolului 27 uh, al Basic Act, Hong Kongul are dreptul să-și exprime libertatea de, are libertate de expresie și de aceea este din ce în ce mai îngrijorător că sunt atacați jurnaliști care au scris comentarii critice sau au, făcut, au scris articole împotriva guvernului, iar dispariția celor cinci editori a creat îngrijorare la nivel mondial pentru că nu se știe dacă se mai aplică regulile și garantiile oferite Hong Kongului. Nu este interzis să publici un articol și nu este interdicția libertății de exprimare, de aceea ei n-au făcut nimic rău, acești cinci editori. Cerem de aceea ca guvernul de la Pekin să dea informații imediate despre ceea ce se întâmplă cu acești cinci editori și dacă nu au făcut nimic care să fie în, contravenție, în contrazicere cu dreptul penal, să elibereze imediat. Cerem și de la Comisie și SAE-ului să facă o lumină și să se implice pentru eliberarea celor cinci editori. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum la Catch the Eye o să încercăm să luăm cât se poate de multe intervenții. O să începem cu doamna Mariana Petir. Mulțumesc, doamnă președintă. Dispariția uh, celor uh, cinci uh, editori de la aceeași editură a cauzat uh, adevărată groază în Hong Kong. Librarii uh, nu mai reușesc să vândă nimic dacă sunt critici față de guvern și cărțile lor sunt interzise. Cinci persoane dispărute care erau angajate de către o companie bine cunoscută pentru publicarea de cărți uh, care nu sunt pro guvernul chinez. Cazul lui Lipo este în mod special îngrijorător pentru că el a dispărut din propria sa casă de la Hong Kong. Alte trei persoane au dispărut în sudul Chinei și această practică de arestare forțată nu mai poate fi acceptată. Trebuie să existe un spațiu pentru exprimarea opiniilor. China susține principiul o țară, două sisteme și în felul acesta se încalcă libertatea de exprimare și demnitatea oamenilor, lucru ce este de neacceptat. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Luna trecută, cinci editori cunoscuți au dispărut. Erau cunoscuți fiindcă criticau guvernul chinez cu privire la tot ce se întâmplă în culise și tot felul de scandaluri despre care, pe, asupra care au pus lumina reflectoarelor ei. Multă lume în Hong Kong consideră că dispariția acestor editori se datorează autorităților de la Beijing. Iată de ce s-a, au existat proteste, de, de ce s-a protestat, de ce oamenii au ieșit în stradă. Pentru a cere apărarea drepturilor omului. Și trebuie să condamnăm aceste încălcări ale drepturilor omului și să cerem libertate de exprimare pentru jurnaliști, cetățeni și edituri. Și trebuie să ne asigurăm că există o anchetă corectă pentru a, a găsi pe acești oameni. Vă mulțumesc paní předsedající já se chci přihlásit k debatě která. Vreau să susțin această, uh, acest proiect de rezoluție care a fost prezentat de autor. Cred că există două chestiuni esențiale aici. În primul rând, soarta celor cinci librari care au dispărut în mod misterios și ar trebui să facem uh, presiune asupra autorităților chineze pentru a ne explica uh, dacă Uh, este implicat aici și să ne spună ce s-a întâmplat cu aceste persoane. Există însă o altă problemă care este la fel de gravă și anume care este comunicarea între China continentală și Hong Kong și ce se întâmplă cu principiul o țară, două sisteme, dacă se aplică sau nu. Pentru că uh, ce s-a întâmplat cu cele cinci persoane ne arată că acest uh, sistem, o țară, două sisteme, nu mai funcționează și practic se încalcă drepturile din Hong Kong. Noi ar trebui să încurajăm uh, pe cei din Hong Kong să lupte pentru drepturile lor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Castaldo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. În China astăzi n-au dispărut numai cinci editori, ci a dispărut complet uh, și atât, uh, atât uh, menționatul și ridicatul în slevi uh, principiu o țară, două sisteme, care nu mai există. Haideți să nu ne ascundem după degete. Cenzura regimului funcționează la maxim împotriva oricărei activități critice și taie orice exprimare liberă pentru cine îndrăznește să spună ceva despre guvern. Au plătit prețul acești cinci cetățeni, dar o să-i mai plătească și alții. Eu zic să terminăm să nu mai avem două măsuri tot timpul și două limbaje pentru această problemă. Nu se poate ca să condiționeze importanța geopolitică a Chinei aceste principii. Trebuie să fie liberate aceste persoane care au fost răpite și care au dispărut în mod straniu și poate că li se vor trage și cu tortură foarte multe confesiuni. Și trebuie să cerem Chinei să-și respecte, în fine, acordurile pe care le-a semnat. Gata cu Europa celor două uh, fețe. Trebuie să fim, în fine, corecți cu ceea ce apărăm. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Polciac. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova Mulțumesc, doamnă președinte. Eu personal cred că că cei că dintre acești um, editori dispăruți și dintre care doi sunt europeni reprezintă numai unul dintre multele exemple de încălcare ale drepturilor omului de către China. Să ne amintim ce a promis China când a preluat conducerea Hong Kongului după ce, are, ce s-a retras uh, în Marea Britanie. Vedem că, în ciuda acestor făgăduiri, se face presiune asupra sistemului administrativ, sunt călcate în picioare drepturile omului, iar acest uh, lucru este la ordinea zilei. Se repetă zi de zi, iată de ce ar trebui să cerem încă o dată Chinei să-și respecte promisiunile în momentul în care a preluat Hong Kong de la Marea Britanie. Mulțumesc! doamnă președintă. Asistăm la tot felul de încălcări ale Constituției în Hong Kong, răpirea editorilor care publică sau vând uh, literatură și uh, torturarea lor pentru a ajunge la mărturisiri, acuzații de conducere sub influența alcoolului și așa mai departe. Bănuiesc că aici se implică guvernul chinez și că nu respectă propriile sale legi și încalcă principiul o țară, două sisteme. Am văzut astfel de practici nu de mult, chiar și în țări europene. Uh, și unii dintre noi se simt obligați să îi susțină pe toți cei care sunt discriminați în felul acesta, indiferent unde se află în lume. De aceea susțin această rezoluție în care spunem că relația dintre UE și China trebuie să se bazeze pe o, un dialog deschis în legătură cu drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, încheiem aici uh, procedura Cash DI și acum dau cuvântul doamnei comisar Crețu. President, honorable members of European Parliament. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor lipsa de informații precise în legătură cu uh, starea în care se află cei cinci uh, rezidenți din Hong Kong și situația editurii Mighty Current este foarte preocupantă. Sunt uh, și doi cetățeni uh, uh, europene aici, în cazul lui Gui Minai, care este suedez, el este dispărut din octombrie 2015. Este vorba aici de o adevărată încălcare a legii fundamentale dacă agențiile de aplicare a legii din China au intervenit în Hong Kong. Aceasta nu ar respecta principiul o țară, două sisteme. Respectarea libertății de exprimare și a libertăților societății sunt încălcate. Autoritățile din China, Hong Kong și Thailanda ar trebui să încheteze și să clarifice circumstanțele în care au dispărut aceste persoane în conformitate cu statul de drept. O declarație a, președ... a purtătorului de cuvânt a înaltului reprezentant, uh, doamna Mogherini, în legătură cu aceste dispăruții, uh, a fost uh, publicată pe data de 7 ianuarie. Noi menținem legătura cu autoritățile din Hong Kong și lucrăm îndeaproape cu Marea Britanie și cu Suedia și cu misiunea noastră de la Hong Kong pe această temă. Am cerut uh, și mai multe clarificări din partea autorităților de la Beijing. La momentul acesta nu avem un răspuns foarte clar din partea autorităților chineze la această cerere de informații, nici uh, Uh, cerere care a venit din partea autorităților de la Hong Kong, din Regatul Unit și din Suedia. Vom continua acest dialog cu autoritățile chineze pentru a clarifica statutul tuturor persoanelor care au legătură cu editura Mighty Current și pentru a avea acces consular pentru toți cetățenii europeni care sunt afectați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar. Am primit șapte proiecte de rezoluție pentru această dezbatere.